Dear colleagues, dragi colegi, cred că putem începe. Avem foarte mult de lucru astăzi, foarte multe voturi. We can start if you are ready. Dacă sunteți pregătiți, putem începe. Însă, înainte de a trece la votare, aș dori să spun Uh, bun venit unui grup de vizitatori din uh, regiunea mea. Vă mulțumesc că participați la acest vot al comisiei noastre. Vă mulțumesc, dragi colegi. And now we can start with uh, the point 9 in our agenda. Putem începe cu punctul 9 de pe ordinea de zi, mandatul pentru un trilog, bugetul pe anul 2015, raportul la via, dacă sunteți uh, pregătiți, putem trece la vot. Amendamentul 1. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? A doua parte, cine este pentru? Împotriva? Verificăm. you. Avete votato tutti? Ha votato la taluna? S-a închis votul. Se adoptă. A treia parte, cine stă pentru? Împotriva abținerii Se adoptă. Amendamentul 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm? A votat toată lumea? S-a închis votul. se adoptă. Trecem la amendamentul de compromis 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abținerii se adoptă. Amendamentul 6. Cine este pentru? Împotrivă? Abținerii se respinge. Amendamentul 7 cu trei părți cine este uh, pentru prima parte, împotriva abținări se adoptă. A doua parte, cine este pentru, împotriva abținării se respinge. A treia parte, cine este pentru, împotriva abținării se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 9, cine este pentru, împotriva, abțineri, putem să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 12. Vot pe părți. Prima parte. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Putem să verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. A doua parte, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Era să verificăm. A votat toată lumea. Este un vot în plus din partea neafiliaților. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 2. Cine stă pentru? Împotriva obținerii Se adoptă. Acum, vot electronic pe marginea proiectului de aviz în forma actuală s-a deschis votul. Dacă toată lumea a votat, s-a închis votul, se adoptă. Votiamo adesso il punto 10 per voto elettronico Putem trece la punctul 10 uh, cu avem un vot electronic. Decizia privind deschiderea negocierilor interinstituționale în termenul articolului 73 din regulamentul de procedură privind controlele oficiale uh, privind alimentele și furajele. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Passiamo adesso a votare. Putem trece acum La punctul 11, utilizarea eficientă a resurselor, tranziția spre o economie circulară, este vorba de raportul doamnei Kainan. Putem începe cu amendamentul de compromis 3. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Supun la vot alineatul 1 de la Comisia ITRE, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 70 acum, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 71, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 4, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Supun la vot alineatul hmm, amendamentul 78 Dali. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Aliniatul 2 din partea Comisiei ITRE. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. să respingem Aliniatul 3, prima parte din partea Comisiei 3, cine este pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. Amendamentul 82 împreună cu amendamentul 83 identice pentru, împotriva, abțineri. Se adoptă. 84 a fost retras. Supun la vot amendamentul 85. Cine stă pentru, împotriva, abțineri se respinge. 86. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 87. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. 88. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul de compromis 5. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 89, Molnar, cine este pentru? Împotriva. Acționari. Haideți să verificăm amendamentul 89. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respingem. Continuăm cu amendamentul de compromis 6. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri. Se adoptă. Alineatul 12 din partea Comisiei pentru Ocupare. Cine stă pentru? Împotriva? Se respinge. Amendamentul 99 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 100. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 101. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 107, cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trebuie să trecem acum la lineatul 14 din partea Comisiei pentru Ocupare. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul de compromis 7. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 3 din partea Comisiei pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 4 de la Comisia pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. Dacă toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. Alineatul 5 din partea Comisiei pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă, cine se respinge. Alineatul 6 de la Comisia pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 8 din partea Comisiei pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă, abținere. se respinge. Alineatul 9 din partea Comisiei pentru Ocupare, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. Dacă toată lumea a votat, s-a închis votul, se respinge. Aliniatul 10 de la Comisia pentru Ocupare. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 108. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Cred că a fost adoptat, dar uh, ar fi mai bine să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul se adoptă. Supun la vot acum amendamentul 109. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 111 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 112, cine stă pentru, împotriva, abținere se respinge. Amendamentul 114, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 8, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum alineatul 18 din partea Comisie pentru Ocupare. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri. Se respinge. Amendamentul 136 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 135, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 9, cine este pentru, împotriva, abținerii se adoptă. Trecem acum la amendamentul 155. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Amendamentul 156. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Este respins. 157 pentru, împotriva, abțineri se respinge 158 pentru împotriva abțineri. Se respinge 159, cine este pentru împotriva abținerii. Se respinge amendamentul de compromis 10, cine este pentru împotriva abținerii. Se adoptă Amendamentul 175 pentru, împotriva, abținerii. Se respinge. 176, cine stă pentru, împotriva. Haideți să verificăm acest amendament. Sper că toată lumea a votat. S-a închis votul. A fost uh, respins cu o majoritate clară. Amendamentul 177. Cine este pentru? Împotriva? Abținerii. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. Cine este pentru? Împotriva? Abținerii. Se adoptă. Supun la vot amendamentul 183. Cine stă pentru, împotriva, abținări, se respinge. 184. Acum, cine stă pentru, împotriva, abținări. Cred că trebuie să verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, este respins. Amendamentul de compromis 12. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentele 194 și 195 identice. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 196. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul de compromis 13. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Supun acum la vot aliniatul 6 din partea Comisiei ITRE. Vot pe părți. Prima parte, fără eticheta ecodesign. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. partea acum amendamentul 215, turmes pe trei părți, prima parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a doua parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, a treia parte, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă, Amendamentul de compromis 14. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 219. Acum, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm acest amendament. Dacă toată lumea a votat, s-a închis votul, a fost respins do, amendamentul 221, cine stă pentru, împotriva, abțineri. Mm, nu sunt sigur cum au votat socialiștii. Dacă sunteți pentru, atunci se adoptă. Nimeni nu a ridicat uh, mâna. Amendamentul 222 acum. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 15. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se, ado- se adoptă. 228 comun adiție. Acum trecem la 228 cu adiția. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 2, 3, 4 și 2, 3, 5 sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, să verificăm electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Trecem la alinatul 14, partea a treia, din avizul ITRE. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum trecem la comprom- amendamentul de compromis 16. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul de compromis 17. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 246. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 249. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul compromis 18. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 253. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 254. Aici vom vota doar prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Partea doua cade și acum trecem la 251. Îmi cer scuze, spune președintele. Trecem la compromisul 19. Cine este pentru compromisul 19? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la 251. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 252. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum vom trece la alineatul 5, partea 1, din avizul ITRE pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la Alineatul 1, partea 1, de la Comisia pentru Ocupare. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la compromisul 20. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Adesso votiamo. Acum vom vota aliniatul 13, partea a doua, de la ITRE. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Vom verifica. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la amendamentul 284 de la colegul Turmes. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem acum la 287. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la 292. Cine este de aici pe părți? Avem partea întâi. Cine este pentru? Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum vom trece să votăm amendamentul 293. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Acum vom vota amendamentul 296. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Vom verifica electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la 297 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 299 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 300 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Urmează 303, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 304, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 305. Cine este pentru? Bine. Aliatul 9 de la ITRE. Votăm acum cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge aliatul 9 de la ITRE. Acum trecem la 305. Cine este pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 306 pentru, Împotrivă. abțineri, vom verifica electronic. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Acum trecem la amendamentul de compromis 21. Cine este pentru? împotrivă, Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la aliniatul 13 de la Comisia pentru Ocupare. Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 15 de la Ocupare pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Aliniatul 7, partea 1 de la I3. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum vom vota Aliatul 10 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, vom verifica electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul, se respinge. Acum trecem la aliatul 13, partea 1 de la ITRE. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 14, partea 1 de la ITRE pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Cum votăm compromisul 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 320. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 321. Pentru? împotriva, abțineri, vot electronic la 321. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Acum trecem la amendamentul 322. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 323. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 325. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum trecem la compromisul 23. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum suntem la amendamentul 329 și 330 și de identice pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 17 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 24. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 325. 335. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se respinge. Amendamentul 336, cine este pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 337, pentru, împotriva, abțineri, vom verifica electronic. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 25. Cine este pentru? Cine este împotriva? Acum trecem la alineatul 8 de la ITRE. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 345. Cine este pentru? Cine este împotriva? Abțineri? Nu mi-a fost foarte clar. Votăm 345. Cine este pentru? Deci se adoptă. Trecem la 72. Pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Amendamentul 346. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Compromisul 26. Pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. Trecem la 3, 5, 4, 354 acum. Este compatibil, compatibil cu compromisul. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. Trecem la 347. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 359. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. Avem o vot de la socialiști în plus. Deci unul în plus de la socialiști. A votat toată lumea? S-a închis votul, se respinge. Amendamentul de compromis 27. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la amendamentul 362. Este identic cu 473. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 363 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 366 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul 367 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Amendamentul de compromis 29, cine este pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. Amendamentul 393. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri se respinge. 375 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 376 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 377 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei șapte nouă pentru, pen, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 380 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 30 și este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum trecem la amendamentul 390. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul de Amendamentul 392. Cine este pentru? Împotriva? Țineri? Se respinge. Amendamentul 392. Cine este pentru? Împotriva? țineri, Se adoptă. Amendamentul 394. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 395. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 396. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 397 vor pe părți partea 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Acum trecem la 307. Nu putem vota partea a doua, pentru că prima a fost respinsă. Deci acum trecem la amendamentul 307. Cine este pentru? Nimeni. Împotriva? Cine se abține? Se respinge. Acum trecem la partea a treia din aleatul 13 de la I3. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Alinatul 18 de la I3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Aliatul 19 de la ITRE. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul compromis 31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum vom trece la o verificare electronică? Desigur. Acum vom verifica compromisul 31 electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Acum votăm 16 de la ocupare. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 17 de la ocupare pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 11, 16 de la ITRE, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 11 de la ITRE, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Aliatul 12 de la ITRE, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 409, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 410, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea 1 de la alineatul 20 de la ITRE, cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliatul 11 de la ocupare, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 411, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Partea a doua de la alianatul 7 de la ITRE, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Acum votăm amenamentul 412. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. Acum votăm 413. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 414. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? se respinge. 415, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum suntem la 416. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Emendamentul 417. Chi a favore? 417 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 32, partea 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 32, partea a doua, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează 4, 2, 7, pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. Închidem votul. Respins. Votăm acum compromisul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 437 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 438 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 439 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 34 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 444 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 445 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 446 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Urmează aliniatul 7 de la Comisia Ocupare pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea 1, aliniatul 21, ITRE, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Partea a treia, aliniatul 21, ITRE, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă alineatul 22 de la ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 24 ITRE pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, închidem votul, se adoptă. Amendamentul 456 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 457 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 459 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 467. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 468 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 469 și 470 pentru, împotrivă, abțineri, respinse. 471 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 472 pentru, împotrivă, verificăm. Votăm acum. A votat toată lumea? Închidem votul. Se adoptăm. patru acum pentru împotrivă abține se respinge 475 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 477 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 476 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 478 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum, amendamentul 1, caputo, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 2, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3, 4, 5, 6, identice. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7 și 9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 10 și 55 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 11 și 12 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentele 23 și 24 identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, nu, nu, spune domnul președinte, trebuie să votăm partea a doua la amendamentul 31. Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea? Închidem votul se adoptă. Acum 36. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 37 și 38 identice pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă,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 53 pentru, împotrivă, abțineri, PP-ul pentru, se adoptă. Cincizeci patru pentru împotrivă abțineri se adoptă.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 împotrivă, abțineri, se adoptă. 62 pentru, împotrivă, abțineri, respins. În final, vot electronic. Votăm textul în forma modificată. A votat toată lumea. Închidem votul. Se adoptă. Felicităm raportorul. Miss Pietikainen. Thank you for your applause, but... Uh... Doamnă Pietikainen, mulțumesc pentru aplauze, însă aș dori să mulțumesc foarte mult raportorilor din umbră și colegilor care au contribuit în mod substanțial la redactarea acestui raport și au procedat într-un mod extrem de constructiv în ciuda ușoarelor sau mai puțin ușoarelor dezacorduri pe care a trebuit să le depășim. Vă mulțumesc tuturor! Îmi cer scuze, spune domnul președinte, va trebui să învățați limba italiană. Foarte bine, putem trece mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Votăm mobilitatea urbană durabilă, raportoare Eleonora Evi. E gata toată lumea, putem începe? Începem cu compromisul 1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pe părți, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri respins. Compromisul 2 urmează pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotriva, abțineri, ce adoptă. Compromisul 5 pentru, împotriva, abțineri, ce adoptă. Amendamentul 67. Garcia Perez pentru împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 86, Mela, pentru, împotrivă, abțineri, PP pentru. Se adoptă. Apoi, amendamentul 100 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Urmează compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 107 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Votăm acum 109 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, închidem votul, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 114 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 118 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 42 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votul final, electronic, votul este deschis. Închidem votul. Se adoptă Votăm acum punctul 13, raportor Norbert Linz. Este vorba de furaje cu conținut medicamentos. Putem trece la vot 19. Un vot în bloc mai întâi. 19, 77, 70. 226, 221, 222, 230 și 38 pentru, împotriva, abțineri, respinse. Și acum votăm 157 pentru, împotrivă, abțineri, respins, împreună 157, 58, 18 și 1, 1 pentru împotrivă abțineri respinse. Votăm în bloc amendamentele 20, 159, 112 și 73. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 3. Pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Votăm acum a doua parte a amendamentului 84. Este o atăugire. Cine este pentru? Amendamentul oral, cu amendamentul oral solicitat de ALDE, obiecții la amendamentul oral? Nu. Atunci votăm a doua parte cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Trecem acum la 7 și 86 identice. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amend... Bloc. Vot în bloc 88, 94, Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. 91 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 92. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 95 acum. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 97 și 98 identice. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 99 și 100 identice din nou. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Vot în bloc. Amendamentele 89 și 90. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, să resping. Spune la vot amendamentul 8 acum. Cine stă pentru amendamentul 8, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum să punem la vot amendamentul 9, identic cu amendamentul 105 uh, și 106. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Acum amendamentul 10 împreună cu amendamentul 107 și 108 identice. Cine este pentru? Împotrivă? Cine se abține se adoptă. Acum amendamentele 11, 109 și 110 identice. Cine stă pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum votăm prima parte al amendamentului 113. A doua parte nu este admisibilă. pentru că nu face parte din domeniul de aplicare a acestei propuneri. Prima parte, așadar, așadar cine stă pentru, împotriva, ține se respinge. Acum amendamentul 114. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 115. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se respinge. Amendamentul 116. Cine stă pentru? împotriva, abțină se adoptă. Amendamentul de compromis 4, acum cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum compromisul 9. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri se adoptă. Supunem la vot amendamentul 149. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 150. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Acum amendamentele 151 și 246. Cine este pentru, împotriva, abțineri se resping. Amendamentele 152 și 247, cine pentru, împotrivă, abțineri, să resping. Amendamentul 42, cine pentru, împotrivă, abțineri, să respinge. Amenda. Amendamentul 43, acum, cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Acum amendamentul 248. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 153. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri se adoptă. Amendamentul 154. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 160. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Verificăm. Bine. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă foarte clar, îmi pare rău. Am interpretat uh, greșit o parte a colegilor care au votat. Acum, amendamentul 161, compatibil. Cine este pentru? Împotriva, abține, se adoptă. Compromisul 5 acum. Cine este pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 171, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Acum, amendamentul 173, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul 172, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Amendamentul de compromis 6. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Trecem acum la un vot în bloc, amendamentele 202 și 251. Cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 acum. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 211. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 212. Cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 213, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentele 217 și 71, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 218. Acum cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Vot în bloc, amendamentele 219 și 72, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 231, nu? A, da. Amendamentul 231, cine stă pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 232. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Compromisul 7. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 235. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 8. Acum cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 240. Acum cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Să punem la vot acum amendamentul 241. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 242. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 243, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 244, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 245, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 21. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 24, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 25, cine stă pentru, împotriva, final se adoptă. Amendamentul 26, cine stă pentru? Împotriva, abțineri respins. Amendamentul 29, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 30, cine stă pentru? Împotriva, abțineri respins. Amendamentul 32, cine stă pentru? Împotriva, abțineri respins. Amendamentul 33, cine stă pentru? împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 34, cine este pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 35, cine este pentru, împotriva, abțineri respins. Trecem la compromisul 1, cine este pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 44, cine este pentru, împotriva, abține se adoptă. Amendamentul 45, cine stă pentru, împotriva, abțineri, respins. Compromisul 2, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, cine stă pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 55, cine stă pentru, împotriva, Abțineri. Respins. Amendamentul 56. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Amendamentul 67. Acum cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 68. Cine stă pentru? împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 69, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 70, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 75, cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Votăm acum textul în forma sa astfel modificată, vot electronic. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorului Linz, domnul Linz. Ah, ce ne abbiamo uno ancora. Era solo troppo Now it is a game, only 30 amendments. Okay, We... A rămas nimica toată, doar 30 de amendamente. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Votarea celui de-al 30-lea și 31-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului E. Raportoare este doamna Guteland și putem începe cu primul amendament. Cine stă pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 4, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 8, cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Supunem la vot amendamentul 9, comprom- uh, compatibil cu compromisul 3. Cine stă pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la amendamentul 11. Cine stă pentru? Împotriva abțineri respins. Amendamentul 12. Cine stă pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 14, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 1, cine este pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 18, compatibil cu acest compromis. Cine este pentru? împotriva, abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Amendamentul 20. Acum cine stă pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Amendamentul 21. Pentru? Împotriva? abțineri se adoptă. Amendamentul 22, cine stă pentru? Împotriva, abțineri respins. Amendamentul 23, cine stă pentru? Împotriva, abțineri respins. Amendamentul 24, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul 2, cine stă pentru? Împotriva, abțineri se adoptă. Verificăm? Verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Supunem la vot acum amendamentul 27. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 30 acum. Cine stă pentru? Împotriva? Abținări? Respins. Însă putem verifica. A votat toată lumea. S-a închis votul. Respins. 29 de voturi pentru 29 împotriva. Amendamentul 31 acum. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Aceeași situație, cred că mai bine verificăm. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum amendamentul 33. Cine stă pentru? împotriva abțineri, verificăm, îmi cer scuză. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Amendamentul 34. Acum cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 36 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. 37. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 38 acum. Cine stă pentru? Împotriva. Abțineri. Respins. Votul final este vot electronic. S-a deschis votul. Avete votato tutti? A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Felicitări colegei uh, Guteland, care nu este prezentă, dar tot merită felicitată. Ok, we have uh, some... Stimați colegi, Vom lua o pauză de 5 minute și apoi vom începe uh, întrevederea cu raportorul general pentru buget. Dear colleagues, stimați colegi, alături de noi se află domnul Fernandes, José Manuel Fernandes. El este raportorul general pentru proiectul de buget 2016. El a venit ca să ne prezinte prioritățile acestui buget. Însă și eu mai trebuie să subliniez un lucru și anume faptul că procedura bugetară este foarte îndelungată, după cum știu deja, deoarece am fost raportor pentru buget în trecut. În cadrul acestei proceduri, de obicei, raportorul se duce la toate comisiile parlamentare și le prezintă prioritățile, prioritățile sale pentru proiectul de buget pentru anul care urmează. În același timp, el explică care sunt problemele principale de pe masă. Sunt sigur că voi vom auzi câte ceva legate de plăți. Este problema pe care mereu trebuie să o rezolvăm la sfârșitul anului în ceea ce privește procedura bugetară. Dar acum am să-i dau cuvântul direct raportorului, iar apoi vom uh, începe și cu dezbaterea. Așadar, domnule Fernandez, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Am venit să prezint prioritățile, însă mai ales ca să aud ce sfaturi aveți să-mi dați, în așa fel încât să avem un buget cât mai bun. Bineînțeles, și domnul președinte are deja cunoștințe avansate legate de buget. Și el știe cât de dificil este să muncești pe buget. Vă aduc aminte că am adoptat liniile directoare în plenară pe 11 martie 2015. Avem cei 3 E, așa numiți 3 E, angajare, antreprenoriat și întreprinderi. În engleză 3 E. Acestea sunt câteva linii directoare pentru noi. Bineînțeles, nu uităm nici de solidaritatea internă și externă și, bineînțeles, securitatea și migrația. Pornim de la un anumit principiu, și anume acela că ne vom respecta angajamentele și compromisurile. Acest lucru ar trebui să fie absolut normal. Alături de Consiliu, am ajuns la un acord vis-a-vis -vis de un plan de plăți pentru arierate. Vă duc aminte că acestea sunt o consecință logică a angajamentelor. Așadar, nici măcar nu ar trebui să zicem că este o problemă cu plățile, pentru că pur și simplu trebuie să plătim angajamentele pe care ni le luăm. Și aici vorbim despre facturi care există de multă vreme, de programe care au fost executate și pe care ne-am dat acordul, instituțiile și-au dat acordul. Însă, în ceea ce privește perioada 2007-2013, politica de coeziune este subiectul cel mai grav afectat. Pentru 2016 avem maxim 2 miliarde de euro neplătiți. Respectarea angajamentelor reprezintă și respectarea CFM-ului. Și vă readuc aminte că uneori văd că anumite țări au fost de acord cu CFM-ul, cu cadrul financiar multianual, state membre au fost de acord, pentru că a fost nevoie de unanimitate, însă după aceea nu au fost de acord cu bugetul care respectă CFM-ul. În ceea ce privește CFM-ul, trebuie să vă readuc aminte, trebuie să le readucem mereu aminte Consiliului că e nevoie de flexibilitate, că trebuie să avem posibilitatea de a utiliza marjele neutilizate. Acest lucru este o noutate. Flexibilitatea este o noutate, este condiția pe care am uh, prezentat-o, în așa fel încât să avem un buget mai mic. În condițiile în care Uniunea Europeană are mai multe competențe. Deci, uh, și acum suntem și mai multe state membre, suntem 28 de state membre. În ciuda acestui lucru, discutăm despre un buget mai mic, care este aproximativ 1% din PIB 145 de miliarde de euro aproximativ. Cifrele acestea arată cât de important este bugetul și ce plus valoare aduce el. 6% din buget reprezintă cheltuieli administrative, 40% investiții. Astfel, putem sublinia foarte tare plus valoarea bugetului. Bineînțeles, bugetul acesta va avea drept consecințe și uh, chestiunile pe care le discutăm vis-a-vis -vis de EFSI și legate de cum se leagă acesta de Orizont 2020 și de Connecting Europe. Consiliul nu dorea să se folosească de marjele utilizate aici, însă noi trebuie să dăm dovadă de eficiență în așa fel încât să gestionăm bine bugetul. Însă nu trebuie să uităm care sunt consecințele pentru marje. În ceea ce privește calendarul, vom avea un mandat pentru trialog care va fi votat pe 23 iunie, în iunie, apoi în iulie vom vota în plenară, apoi în toamnă vom vota mai departe pe 28-29 septembrie vom vota Amendamentele bugetare pe 12-13 octombrie vom vota proiectul de rezoluție, pe 28 octombrie votul în plenară și apoi pe 29 octombrie până în 28 octombrie considerentele. Constatăm, în ceea ce privește Comisia Envi, că la rubrica 2, programul LIFE, are o creștere a angajamentelor de 6,4% și la plăți creșterea este de 1,4%. Venim și la rubrica 3, programul alimente și furaje și programul pentru sănătate au o creștere de 2 puncte procentale, respectiv de 4%. Angajamentele 4%, și 2,1% creștere pentru alimente și furaje, 4% pentru sănătate, după cum spuneam. Apoi, la plăți, creșterea este 20,6% și pentru programul sănătate este de 20, aproximativ 23%. Și la angajamentele de plată avem obiectivul de a scădea, în majoritatea cazurilor, factorile neplătite. Știți, bineînțeles, că la EFSA și la ECDC, avem o propunere de reducere de 2%. Asta înseamnă că am ajunge la 10%, mai mult decât cei 5% propuși pentru instituții. La M am văzut că numărul de posturi nu s-a schimbat, însă cu toate acestea, Agenția dorește 37 de puncte în plus. Aici ar trebui să analizăm după caz fiecare agenție. Bineînțeles, mai rămâne și problema legată de proiectele pilot. La rubrica 3 avem o problemă. Este epuizată toată marja. Comisia propune să mobilizăm instrumentul de flexibilitate 124 de milioane de euro, însă dorim să folosim flexibilitatea ca să avem posibilitatea de proiecte pilot chiar și la această rubrică 3. Vă readuc aminte că proiectele pilot și acțiunile pregătitoare sunt cele condiționate de către o limită, și anume limita a regulamentului financiar. Aici avem un maxim de 100 de milioane pentru acțiunile pregătitoare și de 40 de milioane pentru proiectele pilot. După cum v-am spus, eu sunt aici mai ales ca să vă ascult opiniile, în așa fel încât să avem un buget cât mai bun. Doresc să iau notă de opiniile dumneavoastră, de ideile dumneavoastră și de sugestiile dumneavoastră Tocmai de aceea am să tac acum. Vă mulțumesc. Mulțumesc, Jose Manuel. Am să încep eu acum și am să mă refer la prioritățile comisiei. În această comisie, Envy, eu mă ocup de buget. Bineînțeles, și alți colegi probabil că vor dori să iau cuvântul. își vor oferi opiniile în ceea ce privește procedura bugetară care ne așteaptă acum. Suntem în al treilea an al acestui nou CFM. În acest al treilea an, programele noastre vor fi bine executate și puse în aplicare. Cu toate acestea, ce se întâmplă foarte des? Lipsa angajamentelor de plată este un obstacol. De asemenea, și în punerea aplicare programului LIFE, de multe ori am constatat întârzieri și alte dificultăți datorate lipsei de angajamente de plată. Noi la Envy subliniem că resursele care vor fi alocate programului LIFE în 2016 nu trebuie să scadă față de anii anteriori. Noi dorim ca acest program să fie menținut. El merită o atenție prioritară, în opinia Comisiei Envi. În același timp există câteva programe și activități de la rubrica 3 din buget. Și după cum știți, la rubrica 3 conține, se, sunt conținute câteva programe destul de mici care implică Europa cetățenilor. Ele se leagă în mod clar de sănătatea publică. Ele vizează protecția consumatorilor și protecția civilă, instrumentele de protecție civilă. Și noi vom cere ca și aceste programe în noul buget pentru 2016 să primească atenția cuvenită. Vom cere ca ele să primească finanțarea necesară în așa fel încât să poată fi utile. Cetățenii cu siguranță consideră că e nevoie de acest lucru. Toate lucrurile legate de mediu, de climat, de sănătate publică, de alimente, de securitate, toate aceste chestiuni sunt uh, linii bugetare importante, însă dacă nu sunt menținute la nivelurile anterioare, atunci vom, vom avea o problemă, pentru că ele sunt importante pentru cetățenii europeni. În încheiere, aș dori să fac un comentariu legat de agențiile descentralizate, de agențiile europene. Există mai multe astfel de agenții, ați făcut referire la ele, EFSA, EMA și ECDB. <coughs> Ele intră în domeniul de responsabilitate al acestei comisii, ENVI. Noi trebuie să uh, menționam acest aspect. Constatăm că de multe ori Comisia Europeană reduce personalul acestor agenții în așa fel încât nu mai poate permite ca agențiile să aibă o acțiune eficientă. Multe dintre aceste agenții au obligații externe și noi, ca legislatori, avem un mandat. Dacă resursele externe sunt incluse ca resurse bugetare ale Uniunii Europene, atunci avem nevoie de resursele um umane necesare ca să facem acest lucru. Planurile de reducere ale al personalului nu se aliniază mandatului acordat acestor agenții. De aceea trebuie să vă aducem, să vă atragem atenția asupra acestei probleme. În calitate de legislator, noi dorim ca agențiile să aibă mai multe activități ele trebuie să primească resursele de care au nevoie. Nu putem în același timp să le scădem personalul, pentru că nu vor putea să își ducă la bun sfârșit mandatul. Iată ce aș dori eu să subliniez vis-a-vis -vis de procedura bugetară care ne așteaptă. Sunt sigur că Ați, veți supune multe eforturi. Reușește cineva să ia cuvântul? Nu? Doamna Grostet? Domnul Grotă? François. Da, mulțumesc. Foarte pe scurt. Mulțumesc foarte mult colegului că a venit să ne prezinte eforturile pe care le-a depus. Suntem conștienți de eforturile sale. Eu doresc să sprijin cele spuse de președintele Comisiei Envi mai ales în ceea ce privește sănătatea. Aș dori să sprijin cele legate de agenții, mai ales a, Agenția Europeană a Medicamentelor. Bineînțeles, mereu le cerem din ce în ce mai multe lucruri, însă la un moment dat aceste agenții nu pot să își uh, îndeplinească sarcinile pe care noi li le cerem dacă nu au la dispoziție resursele umane adecvate. Aceste agenții fac o muncă remarcabilă, însă trebuie să fim conștienți de faptul că nu putem să le scădem personalul. Apoi, o a doua chestiune, mereu legat de tot legat de sănătate, este foarte important pentru mine. Bugetul acesta vizează atât uh, comisia noastră cât și comisia ITRE. Sunt chestiuni care țin și de politica de sănătate și de cercetare. Însă și aici este indispensabil să uh, facem alocările necesare. Aici este vorba de punerea în aplicare a regulamentului legat de medicamente pediatrice, legate de IMI, inițiativa medicamente inovatoare. Trebuie să menținem bugetul în aceste sectoare, pentru că trebuie să avansăm trebuie să progresăm în domeniul cercetării. Uneori am sentimentul că Comisia Europeană nu acordă suficientă importanță acestor chestiuni legate de sănătate în cadrul bugetului general pe care îl propune. Așadar, noi trebuie să ne arătăm voința în ceea ce privește aceste chesti- acestor chestiuni care au un impact asupra cetățenilor și aduc o plus valoare la nivel european. Vă mulțumesc! Ja, ich möchte auch nochmal an dasselbe. Aș dori să mă refer și eu la aceeași idee și să vă atrag atenția asupra următorului lucru. Aceste agenții au parțial anumiți clienți, însă dacă scurtăm noi mijloacele financiare, atunci și dacă, creștere, dacă crește cererea clienților, este evident că vor crește timpurile de așteptare. Eu sunt persoana de contact cu EMA, cu agenția EMA și este o problemă urgentă, mai ales când vine vorba de autorizarea noilor medicamente. Deci uh, nu putem să impunem aceleași uh, restricții agențiilor uh, europene ca cele pe care le-am impus Comisiei Europene, care recurge la tot felul de tertipuri, externalizând anumite servicii tocmai la aceste agenții. Deci în ceea ce privește EMA, Agenția Europeană pentru Medicamente, aș dori să insist asupra necesității ca cererile depuse la această agenție să fie tratate cât mai repede posibil. Acest lucru este posibil doar dacă o agenție este suficient de uh, flexibilă să angajeze personal pentru un nou uh, dosar legislativ Uh, eventual, adică cerem acestor agenții să relocheze anumiți angajați, să se ocupe de alte dosare, ceea ce funcționează pe hârtie, dar nu în practică. Și cred că există o mare majoritate la comisia noastră care este de acord să dăm un uh, spațiu de manevră suficient de mare acestor agenții și să găsim soluții care să fie într-adevăr uh, practicabile și vezabile. Ian Gerbrand, iar cuvântul. Uh, Fernandez, for... mulțumesc, domnule președinte, mulțumim domnului Fernandez că a venit astăzi la noi. Sunt pe deplin de acord cu spusele colegii mei referitor la aceste agenții, însă eu m-aș referi la o altă chestiune. E vorba de execuția bugetului Cred că întreaga procedură a bugetului este mult prea tehnică și o repetăm de fiecare dată. Noi nu suntem contabili, noi suntem politicieni, noi vrem rezultate de pe urma banilor cheltuiți. Dacă mă uit la sectorul de mediu, avem linia bugetară LIFE 3,4 miliarde de euro în această perioadă, în acest exercițiu multianual, cu rezultate foarte bune. avem și componenta agricolă, mecanismul agrimediu, 22 de miliarde pe șapte ani, mult mai mulți bani acolo. Însă rezultatele obținute după cheltuirii acestor 22 de miliarde sunt aproape imposibil de măsurat asta în conformitate cu ce ne spune Curtea de Conturi. N-au putut identifica rezultatele tangibile după cheltuirea acestor 22 de miliarde de euro și aici avem o problemă fundamentală. Avem o linie bugetară, LIFE, care se bucură de un succes remarcabil, însă acolo banii totdeauna sunt puțini, dar iată, noi cheltuim 22 la agrimediu, unde rezultatele nu sunt măsurabile. E o chestiune de bază, o chestiune fundamentală, subliniată de altfel și de Curtea de Conturi. Citez uh, aici din raportul lor anual pe 2013, unde spune că Curtea de Conturi consideră că selecția proiectelor s-a, s-a făcut în primul rând pe nevoia de a cheltui banii, principiul utilizează sau pierde, în al doilea rând pe nevoia de respecta regulile și doar în al treilea rând și într-o măsură foarte limitată în funcție de rezultatele așteptate cred că noi cu toții ca politicieni vrem să primim ceva pentru banii cheltuiți, să câștigăm ceva după banii cheltuiți, vrem să arătăm cetățenilor că bugetul european înseamnă ceva, aduce schimbări concrete și că nu avem un buget doar de dragul de a avea un buget și de a cheltui bani. În lumina concluziilor curții de conturi, dacă ne uităm la exemplul meu cu bugetul live și mecanismul agrimediu, ați fi de acord să vă concentrați mai mult pe rezultatele obținute, potențial obținute, atunci când pregătiți bugetul pe 2016. Mulțumim, doamna Conecina. Vă mulțumesc. Aș dori să vă mulțumesc pentru că ați venit la comisia noastră pentru a ne prezenta situația actuală. Aș dori să mă refer la situația ECDC, pentru care eu sunt persoana de contact și nu pot să îmi închipui că am putea să reducem bugetul acestui, acestei agenții. Știm că în uh, anii trecuți am avut uh, problemele cu diferitele boli în Europa și pe continentul uh, euro- african și ar trebui să garantăm acestei agenții un personal permanent și nu să reducem bugetul acestei agenții. De unele agenții avem neapărat nevoie și uh, trebuie să le pună la dispoziție bugetele necesare. Ne confruntăm cu foarte multe provocări, cu noi uh, epidemii, tuberculoză, sida, foarte multe boli sunt aduse de turiști în Europa. Deci este absolut necesar să asigurăm finanțarea adecvată a acestei agenții. Nu pot accepta pur și simplu ca bugetul uh, ECDC să fie redus. Cred că acest lucru ar însemna o catastrofă, și anume reducerea cu 2% a acestui buget. Trebuie să fie acoperite și costurile de mutare, deci ar fi foarte important să se găsească o soluție la uh, Comisia pentru Control uh, Bugetar. Această agenție are nevoie de un nou sediu și, desigur, fondurile trebuie să fie cheltuite în mod uh, responsabil. Vom vedea la o bună cheltuire a acestor bugete, dar vom și protesta de fiecare dată când se propune reducerea bugetului pentru această agenție. Pe de-o parte, ne dorim crearea altor agenții și în fiecare an revenim la această dezbatere a modului în care funcționează agențiile europene. Nu putem accepta o reducere a bugetelor pentru aceste agenții. Mulțumesc, domnul Gavor. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumim și oaspetului nostru pentru această prezentare. Mă alătur colegilor mei, sunt de acord cu spusele lor și m-aș referi în ceea ce mă privește la trei chestiuni importante. Una se leagă de ce spunea și domnul Gerbrandi, discutând de linii bugetare direct asociate cu mediul, dar uh, Trebuie să fim atenți la acele activități finanțate de Uniunea Europeană care nu intră sub umbrela Comisiei Envi, dar au efecte asupra mediului înconjurător în Europa. Trebuie să ne asigurăm că în alte linii bugetare nu există cheltuieli angajate care ar contracara eforturile noastre a doua observație se referă la o chestiune deosebit de importantă și anume punerea în aplicare a regulilor existente și a legislației existente. Proiectul LIFE a fost deja menționat, însă eu aș dori să vă atrag atenția asupra unui alt program al Uniunii Europene, Natura 2000, rețeaua Natura 2000, în multe state membre sunt probleme serioase atunci când e vorba de a finanța rețeaua Natura 2000. În planul de lucru al Comisiei apar o serie de angajamente în ceea ce privește revizuirea directivei păsări și habitate. Cred că este esențial să ne asigurăm că directiva actuală este bine finanțată și cheltuierile sunt angajate așa cum trebuie, înainte de a ne apuca să facem vreo revizuire a regulamentelor actuale. Și a treia și ultima observație se referă la agenții. Sunt pe deplin de acord cu spusele antevorbitorilor, însă aș dori să pomenesc un caz special, EFSA, Agenția Europeană pentru Siguranța Alimentară. Va intra în vigoare nou regulament privind organismul modificate de genetic și asta înseamnă o creștere a poverii de pe umerii acestei agenții. O să existe multe solicitări de autorizații pentru produse modificate genetic și într-o astfel de situație, când te aștept să crească mult volumul de activitate al unei agenții, cred că este o dovadă de lipsă de responsabilitate să scazi bugetul agenției respective. Asta ar putea duce la riscuri de mediu cauzate de produse modificate genetic în Uniunea Europeană, un lucru care este absolut contrar dorințelor cetățenilor europeni. Vă mulțumesc, mulțumim și noi, spuneți domnul președinte, doamna Kadenbach. Da, în principiu, ca nici În principiu, nu pot decât să subliniez cele spuse de antevorbitori. Pentru noi este important în primul rând, ca Uniunea Europeană să se achite de uh, răspunderile pe care și le-a asumat și care sunt prevăzute și în tratate. Și aș dori să vă atrag atenția și asupra articolul, articolului uh, 186 din Tratatul de Funcționare a Uniunii Europene, unde se discută toate problemele care țin de sănătate și de garantarea unui nivel mare de protecție a sănătății cetățenilor europeni, ceea ce este posibil doar dacă agențiile europene, europene funcționează în mod adecvat. o mai bună echipare a acestor uh, agenții și din punct de vedere financiar este de urmare absolut necesară pentru a putea îndeplini uh, elementele cerute în articolul 186 din TFUE. If we have, uh... Mulțumim. Acum, dacă nu mai sunt alte dorințe de intervenție, alte solicitări de intervenție, nu știu dacă vreți să încercați să răspundeți eventual. Vă rog. Înțelegeți că vorbim de proiectul de buget al Comisiei și Consiliul va avea propria sa lectură a acestui proiect. În mod normal, după această etapă vin vești proaste de la Consiliu. Sunt de acord cu spusele dumneavoastră. Altfel, într-o zi va trebui să vedem cât costă tăierile bugetare. Pentru că a tăia dintr-un buget atunci când vrei rezultate, mai ales în activitatea agențiilor, este o limită dincolo de care agenția practic nu mai poate să-și exercite atribuțiile și asta presupune costuri pentru Europa. Va trebui, prin urmare, să ne gândim foarte bine la acest lucru. Ceea ce privește execuția bugetară și performanța, suntem absolut în favoarea acestei rigori sugerate de dumneavoastră, dar vedeți, suntem într-un alt cadru financiar multianual acum, cu politici noi, cu o nouă politică de coeziune, unde elementul mediu este foarte bine reprezentat, cu o nouă politică de coeziune în contextul care multe țări spun, asta va trebui să favorizeze creșterea, inovarea, cercetarea, iar prin urmare chestiunea performanței va trebui să fie abordată într-un context general, iar rezultatele trebuie privite exact în aceiași termeni general, globali. Ce vreau să spun aici? Dacă nu facem un apel de ofertă într-un program, la sfârșit se spune că n-a existat, n-a existat execuție bugetară, nu se justifică pentru că nu s-a făcut dacă nu facem, pe de altă parte, apel, apel de oferte, sigur că nu se întâmplă nimic. Dacă adoptăm cu întârziere programe operaționale pentru statele membre, sigur asta va presupune o execuție redusă. Avem încă o dată o nouă politică de coeziune, dar în același timp și o nouă politică agricolă. În ceea ce privește linia bugetară live, sunt pe deplin de acord, am nevoie de sprijinul dumneavoastră, de altfel, în negocierile ce vin. O să vedem întâi care este poziția Consiliului. Bugetul Uniunii Europene e mic și Consiliul permanent, în lectura lor, încearcă să-l reducă și mai mult. Apoi, în angajamentele luate, încearcă să nu dea banii Uh, care ar trebui să fie dați. Asta e o problemă pentru toate instituțiile, nu doar pentru Parlament. Am luat notă de îngrijorările dumneavoastră, care se regăsesc de altfel și în raportul prezentat de mine, majoritatea lor. și categoric chestiunea agențiilor va fi o problemă extrem de spinoasă și greu de gestionat sper că la Consiliu să nu apară probleme pentru noi. Avem deja destule probleme cu proiectul de buget al Comisiei. Așteptăm să vedem ce spune Consiliu și după aceea continuăm această muncă în încercarea de a ne asigura că și îngrijorările noastre și soluțiile propriile noastre se regăsesc în proiectul de buget. Am putea avea eventual și priorități negative, dar asta sigur este o altă discuție pentru o altă ședință. Vă mulțumesc! Domnul președinte, mulțumim foarte mult, José Manuel. Mulțumim că ai venit aici și că iei în calcul prioritățile noastre. Dar după cum spuneam, pentru noi agențiile sunt o problemă majoră și sperăm că vei ține cont de această solicitare noastră. În final, doresc să vă mulțumesc, dragi colegi, și să-ți mulțumesc că ai venit astăzi la noi. examinarea proiectului de aviz 16-17 iulie, adoptarea în coreper a poziției Consiliului la mijlocul sau la finele lunii iulie, termenul de depunere a amendamentului în această comisie 17 iulie. Încheiem aici ședința acestei dimineți, ne vedem după masă. Poftă bună!